am semnat, voi semna șase uh, documente care sunt menționate în procesul verbal al ședinței de astăzi. Stimatele comenge, comați colegi, uh, proiectul definitiv al ordinii de zi